So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, luați loc, vă rog. So, schönen guten Morgen allerseits. Bună dimineața tuturor, stimați colegi. Sper că toți cei prezenți în sală inclusiv interpleții, s-au bucurat de o vacanță frumoasă și au venit cu energii proaspete. După cum uh, văd în sală, unii încă sunt pe drum încoace și sper să ajungă până la ora la care vom vota. Deschid ședința de astăzi și vreau să vă anunț în primul rând că avem doi colegi noi în grupul nostru care sunt supleanți, uh, Marica Vada și Steve Prioris. Sper că am rostit bine numele. Pentru reuniunea de astăzi, avem regim lingvistic complet. Uh, de fapt, lipsește malteza, croata și uh, galica. A avut loc un dialog între Comitetul ONU pentru implementarea Convenției pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și la această reuniune în 27 și 28 august a participat colegul Coza, care ne va informa acum foarte pe scurt, sintetic, cu privire la discuțiile care au avut loc acolo. Vă rog. Mulțumesc, am să încerc să fiu succintă. Este succintă. Am să încep spunându-vă că există întâi această convenție despre, cu privire la drepturile persoanelor cu dezabilități și acest lucru este ceva extraordinar pentru că semnatar nu este un singur stat, ci un grup de state membre. Deci vorbim despre o organizație internațională care monitorizează continuu modul în care convenția se aplică, iar UE este și ea implicată și Uh, există un mecanism prin care se verifică implementarea acestei convenții. Sunt uh, trei uh, membri din Parlament care participă la acțiunile de verificare, de monitorizare. Am participat și eu la Geneva în aprilie la un dialog care explică cadrul în care ne vom situa și acum, în august, 27-28 august, Comisia Europeană a făcut o prezentare. Comisia, de fapt, a trimis un chestionar în întreaga Uniune și uh, răspunsurile au fost uh, prezentate la Geneva. Comitetul pentru ocuparea forței de muncă uh, va trebui să lucreze în viitor la aceste aspecte și noi trebuie să reacționăm fie cu sugestii noi în ceea ce privește activitățile legislative sau alte documente. Aș vrea să menționez mai întâi măsurile de austeritate legate de criza financiară, apoi fondurile structurale și utilizarea acestora. Sunt chestiuni despre care am primit întrebări despre aceste două uh, probleme și au fost și întrebări legate de modul în care uh, legislația europeană sprijină accesibilitatea, pentru că, după cum știți, acum patru ani, această comisie promitea că va veni cu o nouă sugestie de document legislativ în ceea ce privește accesibilitatea. Și au mai apărut întrebări legate de reprezentarea uh, juridică a oamenilor cu dizabilități, uh, drepturile lor, dreptul de vot, uh, ce alte drepturi, uh, au, s-a menționat chiar și uh, concediul de maternitate. UE a primit foarte multe întrebări legate de aceste lucruri și uh, apropo de cadru, că asta ne privește pe noi, cadrul este un mecanism independent care uh, verifică și monitorizează activitatea, dar Comisia Europeană este membru, membră acestui cadru. Comitetul de la Geneva ne va critica din cauza asta. Eu, reprezentând Parlamentul European, am vorbit despre rezoluția adoptată în, mea, în mai, în plenară, lucru foarte pozitiv, un pas bun înainte și Cred că știți, stimați colegi, că în toamna aceasta se va face un nou raport legat de implementarea acestei convenții ONU, ceea ce arată că Comisia, Comitetul EMPL este foarte angajat în acest subiect. Și vreau să vă mai aduc aminte de un lucru. În septembrie s-a stabilit în Parlament o rețea cu nouă comitete, cu membrii din nouă comitete care participă la această rețea și care cred că vor face o un, muncă de foarte bună calitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cuza, pentru această prezentare succintă și vreau să trecem la or, la punctul de pe ordinea de zi cu numărul 3, rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a pieței, piețelor forței de muncă. Este raportor aici este domnul Heinz Becker. care a primit și mandatul de negociere cu Comisia și cu Consiliul și avem o am avut o primă reuniune pe 15 iulie, care a decurs destul de bine. Am negociat primele alineate și eu mi-am notat că s-au înregistrat progrese. Dar nu vreau să uh, anticipez eu ce va, vă va spune colegul Becker. Mai bine îi dau cuvântul. Mulțumesc! Mă bucur foarte mult pot să arunc un ochi uh, așa la modul personal. Am participat așadar la acest uh, trilog și am stabilit ca procedură ca că discutăm mai întâi articolele și apoi considerentele. La articole pot să vă spun că am înaintat destul de bine uh, în ceea ce privește întrebarea cum trebuie să se uh, structureze rețeaua EURES, pentru că este o rețea complexă, sunt uh, necesare, e necesar un uh, birou de coordonare cu birourile naționale și așa mai departe, și cu serviciile pentru ocuparea forței de muncă și după aia care este rolul uh, sectorului privat, ce fac ONG-urile, uh, toate aceste chestiuni sunt integrate în această discuție complexă. Până acum putem spune că suntem de acord uh, în linii mari și mai lucrăm la formulări. Ceea ce este important, rolul uh, partenerilor sociali. Acest lucru trebuie stabilit foarte bine. Așa că avem motive să credem că pas cu pas vom avansa. Până acum nu avem mari divergențe de opinie și cred că putem să uh, ne bucurăm de o atmosferă de negocieri pozitivă, prietenească, atât cu Consiliul cât și cu Comisia. Și vreau să mulțumesc uh, președintei uh, și secretariatului Barbarei și tuturor uh, celor care ne-au ajutat foarte mult în aceste negocieri, la fel serviciul juridic, Mario este foarte eficient și toți cei care au lucrat împreună cu raportorii noștri din umbră și cu experții, astfel încât lucrurile să meargă excelent. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Becker. Sunt vești bune, deci, și vă urez mult succes în continuare. Bun. Da. Am, am terminat puțin cam repede pentru că trebuie să votăm la 9.30. Am accelerat cam tare, ceea ce înseamnă că acum trebuie să facem o mică pauză Uh, dar uh, tocmai bine o să aveți ocazia să faceți uh, schimb de vederi și să povestiți ce ați făcut în vacanță.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 So, Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, am ajuns la votul privind bugetul general. Cel puțin partea pe care noi, emplă, uh, trebuie să o evaluăm din bugetul general. Avem uh, 94 de amendamente pe care le supunem votului și începem acum cu votul acestor amendamente. Amendamentul 6238 este supus la vot. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Cine este împotrivă? se respinge. Ajungem la amendamentul 6232. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Re, um, abțineri? Se adoptă. 6239. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 6245. Pentru? Mulțumesc. Împotrivă? se adoptă. 6200. Cine este pentru? Împotrivă. Mm, da, majoritate pentru. Verificăm. Verificăm 6200. Da, a votat toată lumea? S-a închis votul. Douăzeci uh, pentru 17 împotrivă, deci se adoptă 62 46 pentru împotrivă Deci, încă o dată, pentru 62-46. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62-40. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62 01 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 6202. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6233. Cine este pentru? Împotrivă majoritate pentru, se adoptă, 62-42 pentru, împotriva, se respinge. 62, 43. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm electronic. Deci, verificăm 62-43, vă rugăm să votați. Se adoptă 62-48, cine este pentru? Împotriva, se respinge. Apoi ajungem la 62-49, cine este pentru? Împotriva, în mod clar se respinge. 62, 4, 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62, 50. Cine este pentru? Cine este împotrivă? În mod clar se respinge. 62, 03. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă devine caduc 6251 și 6252 și ajungem la 6235. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă, deci. 6253 și 6254 uh, sunt identice, deci le putem vota deodată. Cine este pentru? Împotrivă? se resping amândouă. 62 nu, trebuie să verificăm pentru 62, 53 și 62, 54. Vă rog să votați. Vroiam să spun că avem aici un membru care nu uh, al, al cărui card de vot nu este numărat. Nu are, nu are cardul de vot. Bun, o să ținem cont de acest lucru, dar vă rugăm să uh, ne semnalați clar care este poziția. La SND avem un vot în plus Bun, acum e în ordine. Mai avem și alte complicații de care trebuie să ținem cont? Ok, e în ordine. Deci 62, 53, 62, 54 se adoptă. 62, 55. Cine este pentru? Împotrivă. Suntem, de fapt, la 62, 56. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 6205. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 6257 Cine este pentru? Împotrivă și acesta se respinge. 62, 58, cine este pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic pentru 62, 58. Avem iar unul în plus la SND. Bun, 62-58 se adoptă. Ajungem la 62-60. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62-60. Remarci. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62 62. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este destul de clar. Haideți să votăm electronic la 62-62. A votat toată lumea? Bun, se adoptă. 6207. Cine este pentru? Împotrivă. Da, e destul de greu să departajăm. Haideți să verificăm electronic. Pentru 6207. Vă rog să votați. Se respinge. 62, 63 pentru, împotrivă, se respinge clar, 62, 64, cine este pentru, împotrivă, și acesta se respinge, 62, 64, remarks, cine este pentru, împotrivă, se adoptă ajungem la 62-65. 62, 65. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 62-66. Cine este pentru? Împotriva se respinge. Șaizeci doi, șaizeci șapte. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62, 67 remarks. Cine este pentru? Împotriva. Și acesta se respinge 62, 68. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă 62-69. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62-70. Este identic. Deci nu mai trebuie să votăm. 62-71. Cine este pentru?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 da, da. Bun, am descoperit că este o greșeală în lista de vot. Ar trebui ca 62-71 să devină caduc în momentul în care se adoptă 62-69. Așa este corect. Deci, suntem acum la 62-72. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Rezultatul votului 40 pentru 9 împotrivă. 6208. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vreți să verificăm? Sigur nu vreți? șaizeci și doi, șaptezeci și șapte, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. 62, 78. Mulțumesc. Cine este împotrivă acum? Se adoptă. 62, 79. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că pentru este majoritatea, se adoptă. 62.10, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 62.80, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Haideți să verificăm pentru 62.80. A votat toată lumea? Mulțumesc. Rezultatul este că se respinge acest amendament. 6280 6211 în acest caz. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 6281 Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 62.12. Cine este pentru? Împotrivă. Și acesta se respinge. 62.82. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm aici. A votat toată lumea? se respinge. Atunci votăm 62, 13. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 62, 83. Pentru? Împotriva? Se adoptă. Ajungem la 62, 84. Mai întâi, figures. Cine este pentru? Împotrivă. Să respingem. 62, 84. Remarks. Cine este pentru? Împotrivă. Să respingem. Verificăm totuși pentru 62, 84. Remarks. Rezultatul votului electronic se respinge. 62, 85. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62, 15. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 62, 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 62-17 pentru. Împotriva. Trebuie să verificăm aici la 62-17. Vă rog să votați electronic. 62-17. Deci este clar dacă ați venit din concediu să faceți în așa fel încât să remarc și eu că sunteți aici. 62, 86. Cine este pentru? Împotrivă. Da, cred că Majoritatea a spus nu, respingem. 62-18 pentru, împotrivă. Da. Destul de greu de, de, de văzut. Diferența 62-18 verificăm electronic. În mod clar împotrivă. Da, nu reușesc să uh, fac diferența între pentru și împotriva, pentru că uh, toate mâinile se ridică în același timp. Da, eu cred că faceți foarte precis acest, uh, mm, acest vot, dar mă gândeam că data viitoare, când avem foarte multe voturi de făcut și o să ia foarte mult timp, ar putea coordonatorii să se ocupe de aceste lucruri, pentru că durează mult. Să știți că eu pot și mai repede să fac votul, vă garantez. Deci, 6287, cine este pentru? Împotrivă. Respingem 6219 pentru împotrivă, respingem. 62-20, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 62-21, cine este pentru, împotrivă. A, dificil. Haideți să votăm electronic la 62-20. Rezultatul, da, s-a respins la o diferență foarte mică. Și cu votul uh, fără cartel avem egalitate. 62-22, este pentru, împotriva. Da, cam la fel trebuie să verificăm. Pentru 62-22 votăm electronic. Am închis votul. Da, se respinge. Ba nu, se adoptă pentru că avem acel vot în plus. 25 pentru, 24 împotriva. Ajungem la compromisul. Vă rog, doriți să interveniți? zwei, Kompromiss 62.5. Compromisul 62.95. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 62, 24, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 62, 25, cine este pentru, împotriva, Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. Vreți să verificăm? Pentru 62-25, electronic, vă rog. A votat toată lumea? Se respinge. 62-26. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 62-27. Cine este pentru? Împotrivă. Și acesta se respinge. 62-89. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 62 28. Cine este pentru? Nu, devine caduc, pardon. Uh, la 62-94, compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62-91, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62-30, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 62, 92, figures, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 62, 92, remarci, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 62, 31, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 62-93 pentru, împotrivă, se adoptă și votăm pe... Nu, nu avem un uh, vot final pe amendamentele uh, bugetului, așa că am încheiat această parte pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și ne revedem în 15 septembrie de la 9.30 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Vă doresc o zi bună! Nu, Eu,